și uh, pentru faptul că ați urmărit cu atenție această dezbatere și dumneavoastră, doamnă comisar. Mulțumesc! Conformément à l'article 200... În conformitate cu articolul 216, alineatul 4, vreau să vă informez că nu a existat nicio dorință de rectificare pentru anunțul care a fost făcut la ora 5:17:30, Deci se adoptă acest rectificativ. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de